Mulțumesc! Vă mulțumesc! Summitul de la la summitul de la New York va participa o delegație mare din partea Uniunii Europene, din partea Consiliului uh, și a Comisiei. Primul vorbitor acum este Birgit Zippel. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat această privire de, ans- de ansamblu, este important să discutăm despre măsurile de relocare și de integrare, despre consolidarea măsurilor de relocare. Și eu sunt de acord cu această idee că pe lângă responsabilitățile asumate de țările mai sărace din regiunea respectivă, există și o responsabilitate politică din partea Uniunii Europene pentru a oferi un bun exemplu altor state uh, cum ar fi Statele Unite ale Americii, care să primească un număr mai mare de refugiați. Nu aș dori să intru în uh, detalii pentru că pentru grupul nostru politic este foarte clar că trebuie să sprijinim această, acest proces de relocare și de integrare. În acest moment, această dezbatere nu este deloc ușoară pentru că ea are caracteristici uneori emoționale, dacă nu isterice. Suntem convinși că noi, societățile noastre, ar putea să facă mai mult și aș dori să aflu din partea dumneavoastră care ar fi sfaturile practice pe care le aveți pentru a disemina informațiile corecte, faptele și me- acest mesaj că trebuie să facem mai mult din punctul de vedere al protej- protejării celor mai vulnerabili și să transmitem uh, mesajele care să reprezintă o uh, contrapondere la mesajele negative care se vehiculează acum. Domnul Coelho. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit ideile și experiența pe care o aveți. Aș dori să plec de la ideea că Uniunea Europeană și câteva state membre nu au reușit până acum să facă față influxului de refugiați. Acest lucru înseamnă că, pe de-o parte, nu am reușit să facem față crizei umanitare care se desfășoară în Marea Mediterană și, în același timp, nu am reușit să facem nimic pentru a combate uh, cauzele care stau la rădăcina acestei probleme. Din declarația dumneavoastră am înțeles că sunteți convinși că relocarea este una din cele mai sigure uh, căi de a proteja uh, refugiații. Și dacă nu mă înșel, ați spus că Europa ar trebui să primească în următorii 5 ani uh, mai mult de 500.000 de refugiați. Nu considerați, um, cum considerați că este această estimare? Este una corectă sau nu? Mulțumesc, Carlos Manin Bjork. And uh, first of all, thank you, uh, Mr. for... Mulțumesc, mulțumesc, domnule Milivan, pentru prezență și pentru activitatea dumneavoastră din acest domeniu. Cu cât uh, înaintăm în acest domeniu și punem la punct politice europene în acest domeniu, ne întoarcem privirea către actori ca dumneavoastră și compania dumneavoastră și vă mulțumim că sunteți alături de noi și că Facem acum un uh, schimb de păreri. Vă mulțumim că ne-ați spus uh, că un program de relocare nu va însemna că valul de refugiați se va opri, ci este un mod de a partaja uh, răspunderea de a oferi adăpost refugiaților și un mod, iar Europa are nevoie de acest lucru, de a avea un cadru pozitiv în ceea ce privește oferirea de protecție persoanelor care au nevoie de aceasta. Deci relocalizarea este o posibilitate ca noi să avem un alt uh, cadru, un, unul pozitiv a Europei pentru, un, pentru niște pași umanitari în uh, vederea soluționării problemelor. Nu o să intru foarte mult în detalii, fiindcă după aceea vom vota și vom vorbi și cu comisia despre această propunere. Dumneavoastră însă ați vorbit despre procesul de integrare de care e nevoie APRIC în acest context și relocalizarea oferă posibilitatea de a planifica integrarea uh, de care avem nevoie și putem să învățăm uh, lucruri și în mod spontan, bineînțeles, dar cred că aici există posibilitatea de a învăța foarte multe și de a fi mai mult uh, vârf de lance la nivel european. Deci dacă ați putea să ne explicați mai mult, despre, mai mult despre acest lucru, ar fi binevenit. Și câteva lucruri despre um, modul în care Um, s-au primit refugiați în, uh, în SUA, modul în care se organizează și rolul UNHCR. Mulțumesc! Doamna Ruiz. Mulțumesc, mulțumesc domnule Miliband pentru discursul noastră foarte clar și um, mulțumim că ne-ați dat aceste informații la momentul oportun, fiindcă S-au scris mii de pagini pe marginea acestui subiect, uh, s-au uh, lucrat uh, mii de ore și aici, în Parlamentul European, degeaba. Am avut foarte multe greutăți cu Consiliul când am încercat să punem în aplicare activitățile la care lucrăm de peste 20 de luni. Dar v-ați spus un lucru care este foarte important. Avem nevoie de rute sigure pentru cei care fug din, din, din calea situațiilor de război. Aceasta este cheia unui sistem de protecție și de azil care funcționează cum trebuie. Aceste centre de primire, hotspoturile, unde, unde avem minori neînsoțiți care sunt uh, primiți și ei, uh, acești copii trec prin uh, experiențe traumatizante dacă putem să-i cruțăm uh, de această suferință, dacă putem să le salvăm viețile, să nu mai găsim înnecați pe malurile noastre, ar fi foarte important. Iason a spus că în momentul în care prelucrează solicitări de azil, se întâlnesc foarte multe obstacole. Ați spus că trebuie să facem mai mult și în țările de conflict. Ați putea să ne spuneți mai multe despre aceste cerințe umanitare ale consulatelor, care ar fi cel mai, cel mai ușor mod de a pune pe picioare un sistem care să funcționeze? Doamna Soraya Post are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-mi spuneți mai mult despre um, cum ați lucrat uh, pe chestiunea integrării cu Libanul, de pildă. Și vreau să mă refer la un război mai um, care a avut loc mai de mult uh, din zona Balcanilor, care a avut consecințe asupra romilor. Romii au fost relocalizați în Italia, Germania și acum sunt trimiți înapoi. După ce au petrecut peste 20 de ani în aceste țări, unii sunt um, apatrizi, devin apatrizi. Faceți ceva pentru a soluționa și aceste probleme? Sau în Germania, de pildă, copii acești copii, copii acestor oameni nu vorbesc alte, alte limbe decât germane și apoi sunt obligați să părăsească țara. În Italia, copiii acestor persoane au crescut, ad- sunt, sunt adulți acum și dar pentru că sunt apatrizi, nu au posibilitatea de a obține pașaport sau de a merge la școală. Faceți ceva în aceste cazuri? Cecil Chiang are cuvântul. Mulțumesc. Am câteva întrebări în legătură cu acest subiect. Am încercat să punem la punct programe europene pentru relocalizare și repatriere, dar până acum nu au dat roade. De curând, numărul uh, sosirilor în Italia a crescut. La ora actuală, numărul persoanelor care au sosit depășește estimările. A crescut exponențial și numărul minorilor neînsoțiți. Adesea, când vorbim despre aceste programe de relocalizare nu, nu ne preocupăm suficient de minorii neînsoțiți. Ce garanție oferă țările gazdă de că acești minori vor fi ocrotiți și cum se integrează, integrează acestea în sisteme? Își ajuște coridoarele umanitare. Care este contribuția dumneavoastră? Singurul coridor umanitar a fost organizat de societatea civilă din Italia, două comunități locale care au organizat acest lucru. Acesta este un coridor umanitar care a fost inclus într-un raport din proprie inițiativă adoptat aici, la Parlamentul European. Pentru a vorbi despre vize umanitare, cum se îmbină toate aceste elemente în program pentru ca și alte țări să poată participa la, progr- la programele pilot despre care vorbesc. Mulțumesc. În raportul domnului Kenge se vorbește despre relocalizare. Doamna Weinberg. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc lui David pentru prezență. În primul rând, vreau să vă spun că pentru noi relocalizarea este foarte importantă, dar statele membre nu trebuie să fie obligate să facă acest lucru. Poate să fie o recomandare, bineînțeles, și această recomandare se face. Jumătate din statele membre însă nu practică relocarea. Poate am putea să facem o recomandare, dar nu se forțăm. Mă bucur că Suedia așa, asumă răspunderea. David tu ai spus că uh, ai spus aici Parlamentul European că e o, este trist faptul că părăsește Marea Britanie Uniunea Europeană. Și uh, da, într-adevăr, uh, poate fi începutul, uh, începutul sfârșitului pentru această instituție și poate că după Brexit va urma și un Swexit. Ați vorbit despre țările Golfului în uh, acest, uh, în acest uh, problem a refugiaților. Dar acestea sunt uh, țările cele mai bogate din lume și nu, nu primesc niciun refugiat. Ce facem cu această situație? Mulțumesc. Ana Gomes, ai cuvântul. Mulțumesc. Um, aș dori să te întreb, să vă întreb ce părere aveți despre modul, despre afacerea încheiată între Uniunea Europeană și Turcia. O afacere dubioasă, că nu e un acord. E doar o afacere dubioasă au fost oameni deportați, care, oameni care nu au avut nici măcar posibilitatea să solicite azil. Și ce părere aveți despre lista țărilor pentru fondul fiduciar care ar trebui să facă o legătură între migrație și dezvoltare durabilă în cadrul procesului de la La Valeta? Etiopia este vârf de listă. Etiopia, o țară care primește foarte mulți bani de la Uniunea Europeană ca asistență pentru dezvoltare și are un, la putere un uh, regim care ucide oameni și fabrică pe bandă rulantă refugiați. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc, Ana. Uh, asta, democrația înseamnă că fiecare ia cuvântul și chiar dacă lucrurile se înflăcărează puțin. David, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări extrem de interesante și care, bineînțeles, abordează subiecte delicate, grele, cu care o să vă confruntați, de, bineînțeles, în cadrul procesului legislativ. O să încep într-o oarecare ordine cu întrebarea domnului Coeliu. Am fost acuzat de multe lucruri, dar nu că sunt conservator. <laughs> până acum. Cred că cred că uh, nivelul minim de 180 de mii anual uh, este nu unul 108 mii nu este unul uh, minim, ci unul realist. Am putea spune că acest nivel este unul minim, dar vreau să vă zic că dat fiind cifra de 1,2 milioane pe o perioadă de 5 ani de la ONU, dacă Uniunea Europeană ar lua 500 de mii, aceasta ar fi o bază realistă pe baza căreia să cerem uh, Statele Unite ale Americii să, um, să, ia, să ia aceeași cifră. Ar fi realistă această opțiune, dar și, uh, și într-adevăr noi am încercat să facem o, uh, un calcul realist, fiindcă încercăm să creăm ceva nou, într-adevăr. Și dacă îmi permiteți să mă refer acum la țările din Golf, ultima, ultima întrebare adresată. Cifrele la nivel internațional dau cifra uh, zero pentru țările din Golf. Zero refugiați, fiindcă nu au semnat uh, acordurile de la Geneva sau uh, alte acorduri internaționale în ceea ce privește refugiații. Asta nu înseamnă că nu sunt mulți sirieni în țări cum ar fi uh, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Ah, argumentul nostru este că aceste țări ar trebui să semneze Convenția de la Geneva în mod urgent și că ar trebui să cerem în continuare insistent ca când, am bineînțeles, majoritatea sirienilor din aceste țări sunt migranți, nu refugiați și că este important ca aceste țări să primească și refugiați, nu numai migranți. Acest lucru arată că este important să menținem integritatea definiției refugiatului și a sistemului de refugiați. În 51 și apoi în, cu protocolul din 67 s-a stabilit o legislație internațională pe ceea ce privește drepturile refugiaților și responsabilitățile statului față de ei acela a fost un câștig important și este important să se mențină aceste drepturi, iar asta se poate face numai dacă se face distinție între o persoană care se refugiază fiindcă vrea să-și, să-și salveze viața sau cei care pur și simplu pleacă din țara de origine doar pentru a căuta o viață mai bună. Nu înseamnă că unii au dreptate și alții nu, dar trebuie să se facă această distinție. Și um, acum răspund și întrebării care este modalitatea cea mai eficientă de a de a colabora, de a, de de, de, întreprinde acțiuni în țara de origine. Raportul EASO are legătură cu uh, azilanții din Grecia și modul în care sunt prelucrați sau nu sunt prelucrați aceștia acolo. Noi lucrăm în Grecia acum, nu credeam niciodată că voi aduce personal în Europa, dar avem personal în Europa care livrează asistență umanitară, apă, instalații sanitare și mai departe. Și avem propuneri foarte clare care ne cer mai mulți interpreți, mai mulți uh, avocați pentru a putea grăbi procesul de uh, control în Grecia și modul cel mai eficient de a face față refugiaților în țara de origine. Și avem foarte multă uh, experiență. În UNHCR se uh, face um, un control uh, uh, și o înregistrare a refugiaților, dar vreau să vă spun, guvernul canadian a fost um, ales uh, pe baza unei promisiuni de a primi 25.000 de refugiați pe cursul anului. a făcut acest lucru în 9 luni și au ales uh, sisteme care există și au ales un grup din cadrul UNHCR. Deci sistemele există, nu cred că de acolo provin blocajele în sistem. Și acum, dacă avem programe pentru apatrizi, din păcate nu avem programe pentru apatrizi, nu avem nimic special, uh, nu am nimic special de, rap de raportat în acest sens. În ceea ce privește minorii neînsoțiți, totuși, um, despre care am fost întrebat, uh, considerăm că acest uh, lucru este, este un mare scandal la ora actuală. Chiar și în cadrul tabere de la de refugiați de la Calais și acolo avem 900 de copii, 500 au primit acces în Marea Britanie, dar încă nu au fost aduși în Marea Britanie și astfel de cazuri sunt, sunt vitale pentru a da dovadă de valori și de ordine europeană. Și ajungem astfel la ultimul punct pe care aș dori să ridic, care răspunde primei întrebări adresate E vorba de politică, de fapt, nu doar de politici. Dacă aș fi jucat politica mai bine, poate că n-aș face ce fac acum. Deci nu sunt poate cea mai bună persoană care vă poate oferi uh, sfaturi în ceea ce privește politica, politica din spatele acestei chestiuni. Și uh, aici mă refer la ce, m-a, ce a întrebat doamna Bior cum putem da un cadru pozitiv. Două chestiuni de ordin practic. Nimic nu este mai puternic decât mărturia unui refugiat însuși. Și este foarte important nu numai, pe, nu numai pentru dumneavoastră ca reprezentanți aleși și pentru mine ca lider de ONG să dăm un glas refugiaților, este evident că cele mai puternici mărturii uh, și povești sunt um, cele pe care le pot da refugiații care au fugit din țara lor pentru a-și salva viața și acest lucru uh, este cel mai bun cadru pozitiv pentru activitatea pe care o facem în Europa și în lumea întreagă. Și încă un aspect pe care l-am ridicat și ieri seară în ceea ce așa experiența SUA. 36 de state din SUA au guvernatori care, care au spus că nu primesc uh, niciun, nu vor primi niciun sirian. Uh, Bineînțeles, un lucru foarte contestat și uh, vocile cele mai uh, uh, care se fac cel mai mult auzite vin de la primari care și de pe de altă parte există um, orașe mari unde primarii au spus că vor primi refugiați. Acum ceea ce privește protecția granițelor. Uh, dacă Uniunea Europeană rezolvă numai simptomele crizei refugiaților, nu va câștiga de partea sa opinia publică. De ce este important să se rezolve cauza problemei și nu numai manifestările acesteia. Iar cauza conflictelor, bineînțeles, cauzele conflictelor diferă, um, de Afganistanul diferă de Somalia, de Siria și așa mai departe. Dar trebuie să ne ocupăm nu numai de problemele care vin eh, la mal, pe malurile Europei, trebuie să, mm, să ne angajăm cu țări ca Turcia, Iordan și așa mai departe, nu numai la nivel de politici, ci la nivel de politică. Iar eh, în ceea ce privește afacerea cu Turcia, noi vrem să, noi vrem să spunem că e nevoie de acțiuni eficiente pentru a face față bandelor de traficanți. Acest lucru este în eh, beneficiul Turciei și a Europei, bineînțeles, și în al doilea rând noi plătim prețul acum a unei perioade de 5-6 ani în care Europa și Turcia au avut relații cam uh, reci tensionate și uh, nu credem că se poate organiza relocalizarea uh, doar să doar prin un schimb de refugiați între cei care sunt trimiși înapoi și cei care vin din Turcia, dar considerăm că implicarea cu situația umanitară, fiindcă până la urmă Turcia în ultimii 5 ani a avut 2,7 milioane, acum în Uh, și peste 2 milioane de refugiați în ultimii 5 ani este un element foarte important. Deci trebuie să facem, să rezolvăm cauza și nu numai manifestările problemei, fiindcă doar așa avem un răspuns eficient la nivel de politică. și la nivel de politică. Vă mulțumesc! Thank you very much, David. Mulțumesc foarte mult, David. Aplauzele trebuie puse în context. Uh este o dovadă de apreciere. Vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru întrebări și să vă spun că imediat după acest punct vom uh, discuta uh, cadrul de relocare al Uniunii Europene, deci contribuția ta este foarte utilă și bineînțeles că o vizită la New York și delegația în Iordania și în Liban Um, ne vor apropia foarte mult de organizația pe care o conduci în legătură cu uh, relocarea și alte aspecte ale migrației. Mă bucur că avem aceste contacte. Mulțumesc pentru vizita de astăzi. Mulțumesc foarte mult. Colleagues, we uh, now move on stimați colegi, trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, cadrul de relocare al Uniunii, o prezentare din partea Comisiei. În contextul prezentării pe care am audiat-o, Comisia va prezenta o propunere pentru a, înse, pentru a înființa un cadru pentru relocare și modificarea regulamentului 516-2014. Regulamentul face parte din cel de-al doilea pachet de reformă pentru sistemul european comun de azil. Cu această propunere, Comisia uh, își dorește să creeze un cadru mai structurat, armonizat și permanent pentru relocare în Uniune. În 2009, Comisia a cerut un asemenea program și a publicat orientări pentru uh, uh acest program într-o comunicare. În 2015, ca urmare a recomandării Comisiei, Consiliul a adoptat concluziile din 20 iulie 2015 pentru a reloca 22.504 persoane care, pe baza angajamentelor voluntare ale statelor membre. Conform cel de-al cel de cincelea raport în legătură cu relocarea, doar 8.268 de persoane au fost relocate în, la data de publicare a raportului în iulie. Deci, înființarea unei scheme eficiente de relocare rămâne un obiectiv cheie și am avut deja ocazia să începem discuțiile pe acest subiect la reuniunea LIBE de săptămâna trecută. Acum uh, începem să lucrăm pe deplin pe acest dosar și așteptăm prezentarea Comisiei pentru prima schemă de relocare a Uniunii. Îi dau cuvântul domnului Nielsen și după aceea raportoarei noastre, doamna Malin Bjork. În primul rând, domnul Nielsen, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur să am ocazia să vă prezint această propunere care, după cum ați menționat, va implica reloc, va face ca relocarea să fie o parte structurală a, a politicilor noastre și a achiului concret. În ceea ce privește obiectivele, propunerea are trei propuneri concrete. În primul rând, canale juridice sigure și protecție juridică pentru refugiații care vin în Uniune, în al doilea rând să contribuie la reducerea fluxurilor ilicite de migrație și în al treilea rând să permită Uniunii să contribuie la inițiativele internaționale din domeniu, cum ar fi în angajamentul unic european. Mm, care contribuie la ONU. Componentele principale sunt două. În primul rând, acordul în legătură cu un plan anual de relocare pentru Uniune, care va stabili cifrele totale pe care uh, de refugiați care vor fi relocați în anul următor, precum și prioritățile geografice principale pe ce state se va focaliza relocarea în anii următori. Programul va fi implementat prin printr-o, printr-o schemă sau mai multe specifice de relocare cu uh, acces, accentul pe implementarea schemei într-o anumită țară sau, țară sau regiune care va specifica cum se aplică în mod clar uh, cerințele în legătură cu această schemă în, în mod mai concret, primul pas este că în anul de dinainte, în anul precedent, vom începe cu consultări la nivel înalt, în cadrul Comisiei la Comitetul la nivel înalt pentru relocare, care va implica Parlamentul European, statele membre, Organizația Internațională pentru Migrație și ICNUR se va decide ce se va face în anul următor în ceea ce privește cifrele, care vor fi prioritățile și cum se vor focaliza eforturile. Pe baza discuțiilor de la aceste comisii, de la acest comitet, comisia va propune uh, o decizie de implementare a Consiliului care va fixa cifrele pentru următorul an, precum și prioritățile geografice. Am am ales să utilizăm un act de implementare al Consiliului pentru că ni se pare un instrument justificat uh, pentru, a, uh, pentru o asemenea decizie. Se vor uh, stabili planurile de relocare anuale, cifrele în primul rând și prioritățile. Vom face și propuneri pentru bugetul pe anul următor al Uniunii, conform procedurii bugetare și vom include în propunerea respectivă uh, propuneri de fonduri pentru a finanța eforturile din anul ulterior. Deci acordul pentru planul de relocare și, și bugetul vor merge în paralel. Ultimul pas va fi ca Comisia să adopte una sau mai multe decizii de, decizii de implementare care să precizeze schemele de relocare pentru acest plan, una sau mai multe. Putem să punem accentul tuturor eforturilor Uniunii pe un stat sau mai multe, sau putem să convenim că Uniunea își va diviza uh, eforturile între trei uh, state sau regiuni, și se vor adopta atunci trei scheme de relocare. Acest aspect este lăsat deschis pentru a putea fi adaptat la circumstanțe care vor putea fi stabilite în fiecare an. În redactarea acestui plan de relocare există o serie de factori care trebuie să fie luați în considerare. Aceștia includ numărul de persoane care au nevoie de protecție internațională într-o anumită regiune sau țară. Mergem mai departe aici de, de, decât uh, definiția tradițională a relocării. Uh, uh, includem și persoanele strămutate la nivel intern, deci nu neapărat persoanele care au fost strămutate spre un alt stat. În aceste scheme vom ține cont de complementaritatea cu alte scheme de asistență financiară precum și eforturi de relocare întreprinse de alte state, cum ar fi Statele Unite. Vom examina și relațiile generale ale Uniunii în cooperare cu acel stat terț, inclusiv uh, eforturile sau disponibilitatea statului respectiv de a reduce fluxurile ilegale de migrație către Uniunea Europeană. Uh, aici trebuie să subliniem că acești factori vor fi luați în considerare. Nu înseamnă că acești, acest, acești factori vor face în mod necesar parte din fiecare schemă de relocare, s-ar putea să fie cazul sau nu, de la caz la caz. Ultimele două aspecte, propunerea prevede și înființarea unor proceduri comune și criterii comune clare pentru acest proces de relocare și de luarea deciziilor pe care fiecare stat membru le va lua, ce fel de criterii și procese se vor aplica, care va fi rezultatul în funcție de decizia și statutul pe care îl vor primi aceste persoane. Va fi prima dată când avem uh, criterii și proceduri comune în legislația europeană însă statele membre vor uh, rămâne responsabile pentru deciziile în cazuri individuale. Prevedem două tipuri de proceduri, schemele de relocare care indică ce proceduri se pot aplica în cazul fiecărei scheme și procedurile vor uh, fi proceduri ordinare, care vor fi procedurile tradiționale care sunt aplicate acum, o procedură care acum durează de la 1 până la 2 ani. Propunem să scurtăm această procedură, însă aceasta este procedura mai aprofundată în care se uh, evaluează statutul fiecarei persoane. A doua procedură posibilă este procedura urgentată, în regim de urgență. Aici ne-am inspirat de ceea ce fac statele membre acum în Turcia și ceea ce a, fost, a avut succes pentru, în deciziile care sunt luate foarte rapid în ceea ce privește relocarea persoanelor. Sunt proceduri de urgență utilizate de, din ce în ce mai frecvent și anume alocarea statutului de protecție. Care uh, procedură este mai scurtă? Uh, schema va indica ce procedură va fi folosită în fiecare schemă pentru a se acționa în mod armonizat. În ultimul rând, deja m-am referit pe scurt la susținerea financiară. Prevedem o sumă de 10.000 de euro forfetară pentru fiecare persoană care este relocată și uh, o finanțare dintre Uh, de la fondul AMIF pentru a finanța rețeaua de relocare. De asemenea și identificarea și alocarea resurselor financiare pentru fiecare plan de relocare va fi decisă prin um, procedura bugetară din fiecare an. Mă opresc aici, sper că am acoperit elementele principale ale propunerei. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Vă mulțumesc! Vom trece direct la raportoare. Văd că majoritatea raportorilor din umbră sunt prezenți, direct Malin Beur și după aceea raportorii din umbră. Vă mulțumesc foarte mult. Încep prin a spune că uh, modalitățile juridice pentru persoanele care caută protecție au fost o prioritate pentru noi, însă nu doar în ceea ce privește relocarea. Am avut raportul Chienghe, în acest sens, relocarea fără îndoială este uh, modalitatea cea mai uh, tradițională. avem programe prin ICNUR de succes, actorii au și-au dovedit, dovedit eficiența și experiența și, nu în ultimul rând, în cazul integrării am dovedit cât de important este, important este planificarea și predictibilitatea este foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe eforturi pentru a avea o plus valoare a acestei scheme comunitare de relocare. Avem nevoie de o creștere semnificativă a cifrelor. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate globală într-o situație dificilă și să creștem calitatea procesului. Mai multe state membre au experiență și tradiție în ceea ce privește relocarea și uh, Uniunea Europeană trebuie să profite de acest lucru și să le permită statelor membre să facă chiar mai mult. În acest context este foarte clar că consolidarea eforturilor la nivel comunitar este importantă, însă în acest context, cunoscând uh, funcționarea programelor naționale, am preocupări în legătură cu propunerea dumneavoastră. Nu am timp să intru în detalii dar vreau să subliniez câteva dintre preocupările principale și vă cer câteva clarificări. Prima, în propunere, Comisia scrie că trebuie să fie văzută ca o parte a unei politici mai largi la nivel comunitar în ceea ce privește gestionarea migrației. În articolul 4 Uh, cooperarea efectivă a unui stat în gestionarea frontierelor va decide dacă Uniunea Europeană uh, re, re, va reloca din acest stat sau nu. Prin, de fapt, se codifică aici acordul între UE și Turcia, care a fost condamnat de acest Parlament. Nu așa vrem să facem relocare și nu aceasta este calea înainte. Trebuie să uh, vă subliniez acest lucru și aș dori să conlucrez și cu cei de aici, dar cât și cu Consiliul către un alt cadru. A fost subliniat acest lucru și de domnul Miliband și de alți actori cu care m-am întâlnit. Este un aspect problematic. O altă preocupare este reîntregirea familiilor. Ați adăugat reîntregirea familiilor ca criteriu pentru relocare, însă deja există legislație comunitară în acest domeniu. Dacă avem asemenea măsuri și rămânem la cifra de 20 de mii de persoane, nici măcar n-ar fi suficient pentru reîntregirea familiilor. Nu ar trebui să plătim statelor membre 10.000 de euro să implementeze ceva ce există deja. Deci uh, nu ne se pare o măsură acceptabilă. Statele membre trebuie să implementeze legislația existentă la criteriile de vulnerabilitate sunt bazate în mare parte pe ICNUR, însă ați inclus și persoanele cu vulnerabilități socioeconomice, precum și persoanele strămutate intern. Susțin o e, extindere a grupurilor care necesită protecție internațională, însă, dat fiind felul în care este redactată propunerea, mai mult se pune accentul pe controlul migrației și gestiunea frontierelor decât pe protecție și vreau să uh, vă întreb de ce sunt uh, incluse persoanele strămutate intern și ce, înseamnă, ce se înțelege prin dificultăți socioeconomice. După aceea, motivele de excluziune. Sunt penalizate persoanele care fug uh, la articolul 6 și care intră ilicit în Europa. Intrarea ilicită în Europa va fi pedepsită prin absent prin uh, interdicția includerii într-un program de relocare timp de 5 ani. Nu mi se pare că această modalitate punitivă este bună și dacă o un stat respinge o persoană, înseamnă că toate celelalte state membre uh, vor fi obligate să respingă aceeași persoană și uh, Eh, există o serie de motive pentru a respinge o persoană, de exemplu, eh, incapacitatea de a acorda îngrijiri medicale. Înțeleg că atunci când luăm o uh, inițiativă europeană, este normal să cere, creștem rolul uh, instituțiilor europene, însă mă îngrijorează că ICNUR nu are un rol cheie aici și acest lucru este îngrijorător și la nivel național. Nu trebuie să duplicăm structuri și să preluăm munca pe care o face ICNUR cu excelență. Nu are niciun sens. Și vreau să vă întreb în ce fel acest uh, program va uh, complementa și nu va trage pe linie moartă programele naționale. Se spune că acest regulament nu afectează programele naționale ale statelor membre, însă se va întâmpla exact același lucru, acest lucru. Programele naționale existente vor fi pur și simplu incluse în cadrul european de relocat și va, creș- și va scădea numărul de persoane relocate în loc ca acestea să crească. Așadar, din nou, aștept uh, și opinia raportorilor din umbră, însă trebuie să uh, ne amintim că trebuie să creștem cifrele, calitatea, progresul și uh, să avem un real program de relocare, pentru că în momentul de față propunerea nu îndeplinește criteriile. Nu trebuie ca cooperarea europeană să se îndepărteze de actele de solidaritate și umanitate. Cu această propunere trebuie să fim solidari și să ținem cont de necesitățile de protecție individuale. Analiza actorilor cheie pe care am, cu care am avut contact în ceea ce privește relocarea uh, este aceeași, împărtășesc aceleași preocupări și vreau să includ pe acești actori în proces, asigurându-ne că vom îmbunătăți propunerea. Vreau să lucrez împreună cu Consiliul, însă cel mai mult vreau să lucrez cu raportorii din umbră pentru a îmbunătăți acest text. Acum, așadar, vreau să vă ascult. Mulțumesc foarte mult, Malin. Trecem direct la raportorii din umbră. Din partea APP, domnul Dias de Mera nu este prezent. Îi dau cu uh, cuvântul domnului, doamnei Catipiri de la Socialiștii Democrații. Mulțumesc, domnule președinte. Încep de unde s-a încheiat uh, intervenția anterioară. Relocarea este un răspuns pe termen lung și în ciuda uh, provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană, numărul de persoane relocate este uh, rușinos de scăzut. Un uh, exemplu care a fost menționat este acordul UE-Turcia, unde relocarea face o, este o parte foarte importantă, însă în șase luni au intrat doar o mie de refugiați. În principiu, așadar, mă bucur că Comisia va, a elaborat o asemenea, un asemenea regulament, însă mă întreb dacă propunerea va duce la creșterea numărului de refugiați vulnerabili uh, relocați în Europa, pentru că dacă răspunsul este nu, atunci de ce uh, avem o asemenea propunere? Și cu toate că cifrele nu sunt menționate în propunere, înțeleg corect oare că dacă din bugetul AMEIMF, dacă acest buget nu crește și pentru fiecare persoană relocată un stat primește 10.000 de euro, există de fapt un plafon în propunere. Și care este plafonul atunci? sau avem nevoie de un nou regulament sau poate avem nevoie doar de un buget mai mare pentru ca uh, statele membre să folosească acest instrument pentru relocare. O altă întrebare este dacă am înțeles bine, standardele operative uh, sunt aceleași ca și cele din declarația UE-Turcia într-o întrebare pusă domnului Avramopoulos, el ne-a spus că nu poate să ne transmite aceste uh, proceduri de, de funcționare. Și mi se pare destul de clar că procedurile de operare standard trebuie să fie transmise Parlamentului dacă vrem să examinăm acest regulament propus. În al doilea rând, cum se implică activ societatea civilă în acest proces? Nu am văzut rolul foarte clar al uh, activității societății civile aici. O întrebare crucială este de ce să legăm uh, reflocarea mm, refugiaților vulnerabili de faptul dacă statele lor de, ori- statele lor de origine opresc uh, intrarea ilicită în Uniunea Europeană. De ce folosim uh, pedepse Cred că vulnerabilitatea refugiaților nu poate fi legată de condiții de control al granițelor de către țara de unde provin. Da, vi se pare o propunere umană care va duce la creșterea numărului de refugiați relocați în Europa? Și dacă nu, atunci nu văd uh, o necesitate pentru acest regulament. Mulțumesc foarte mult, Cati următorul raportor din umbră, din partea al, al de Gerard Depre. Gerard. Uh, merci, Monsieur le Président. Uh, je ne suis pas le rapporteur fictif en titre. Uh, C'est notre collègue. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul nostru, lui Michel, uh, Ehm, dorea să vă transmită un mesaj pe care o să vi-l uh, spun eu. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei domna Bjork și, dom- uh, și celorlalți raportori din umbra. Mă bucur că Uniunea Europeană deschide căi legale de migrație în cele din urmă și că această propunere, și avem o propunere, o alternativă traversării cu risc de moarte către Europa. Și astfel uh, se face un pas foarte important uh, gestiunii fluxului migratoriu mm, haotic până acum. Trebuie să fie alternativa credibilă pentru rutele, pentru uh, bandele criminale care exploatează con- condițiile grele. Unele elemente însă nu duc la buna derulare a acestui mecanism. Nu vreau să intru în detaliile propunerii, vreau doar să fac câteva remarce. În primul rând, un uh, noua agenție europeană pentru migrație joacă un rol prea mic. Ne confruntăm cu o um, provocare europeană și trebuie ca dinamica să fie cu adevărat europeană. Iată de ce această agenție trebuie să devină un jucător cheie. În al doilea rând, Consiliul hotărăște singur în ceea ce privește angajamentele care urmează a fi luate fără Parlamentul European și mă întreb cum rămâne cu legitimitatea politicii europene. La treilea rând, Mă tem că, cele, eh, că banii pentru acest fond nu vor eh, ajuta statele membre să facă din acest mecanism eh, o soluție durabilă, dat fiind că bugetul european limitat de CFM este distrus pur și simplu. Pachetul uh, din fondul AMIF pentru reinstalare prevede pentru actualul CFM 360 de milioane de euro până în 2020, ceea ce reprezintă maxim 36 de milioane de persoane care ar putea fi reinstalate. Și, deci, ar trebui să fim mai ambițioși și să dăm dovadă de mai multă coerență în ceea ce privește soluțiile pe care le aducem crizei. Și eu aș dori să adresez uh, câteva întrebări comisiei. Primul rând, așa cum v-am uh, reamintit, există limite financiare, dat fiind uh, pachetul financiar AMIF în CFM-ul actual. Este important ca Comisia să se gândească la instituirea unui, co, unui fond anume pentru programele de reinstalare. Și dacă îmi permite să fac o sugestie, într-o altă propunere a Comisiei, se propune taxarea statelor care refuză să accepte cota de persoane în conformitate cu dispozitivele Comisiei aceste amenzi n-ar putea, n-ar putea dacă, dacă se vor fi create, n-ar putea oare să fie folosite pentru alimentarea acestui fond? În al doilea rând, regulamentul prevede ca Consiliul să ajungă la un acord anual privind o cotă de persoane care uh, vor fi instalate printr-un act de executare, dacă am înțeles eu bine. Tratatul prevede, la articolul 291, că actele de execuție țin de competența Comisiei și că doar în uh, cazuri specifice, bine justificate, care, uh, care, țin, de com- care țin de competența uh, care țin de PESC, de competența Consiliului. Dar ce înseamnă asta? Că suntem, intrăm în cadrul PESC? N-am înțeles eu bine? Aș dori să-mi dați o explicație, vă rog, în ceea ce privește acest dispozitiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Gerard. Îți mulțumesc, Gerard. Mi-a fost dor de întrebarea ta foarte precisă care a venit chiar la sfârșit. Îți mulțumesc și îi mulțumesc și lui, lui Michel pentru textul trimis. Și acum, în numele versilor, are cuvântul Judith uh, Sargentini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt sigură că discutăm despre un program de relocare sau pur și simplu o nouă propunere legislativă prin care se limitează fluxul refugiaților în Europa și se stabilesc anumite condiții pentru venirea acestor refugiați. Avem în fața noastră o propunere care nu pleacă de la definirea refugiaților uh, de la Geneva, se referă la reunificarea familială într-un mod uh, specific. Deci, dacă voi aduce un partener străin în Europa, uh, va fi considerată a fi o acțiune de uh, relocare și guvernul țărilor de jos va primi 10.000 de euro. Dreptul mare sunt inclus și oameni cu probleme socioeconomice sună foarte bine pentru mine, însă nu cred că acest lucru va contribui la o mai bună înțelegere a ce este un refugiat politic în Uniunea Europeană, însă sunt stabilite anumite condiții. State terțe cu refugiați eligibili pentru a fi relocați în statele respective pot reloca în Europa doar dacă sunt de acord cu un acord de returnare. Nu, este, nu sunt uh, definite foarte clare regiunile, de fapt, printr-un act de punere în aplicare, Consiliul poate uh, decide în fiecare an care sunt regiunile uh, geografice eligibile pentru a participa la acest program de relocare, apoi nu este stabilit un număr minim de relocări, ci doar un plafon maxim fără a înțelege uh, cum, uh, cum vor ajunge statele membre la acest plafon maxim. După cum a spus doamna uh, Piri, de fapt, plafonul maxim este stabilit de bugetul prevăzut. Eu mi-aș dori niște plafoane minime. Vedem că există 13 state membre care au asemenea programe de relocare, 14 altele nu. Înțeleg că această propunere nu a urmat unei evaluări a impactului și mă întreb dacă s-a învățat ceva din experiența trecută și oare nu riscăm să reducem standardele de relocare pentru statele membre care deja fac parte dintr-un program de relocare. Este foarte dureros să vedem că ne apropiem de cea mai mare conferință a Națiunilor Unite privind fluxurile mari de refugiați și uh, Uniunea Europeană nu este capabilă să uh, facă angajamente uh, publice în ceea ce privește relocarea și uh, returnarea. Este foarte problematic să transformăm această propunere într-o propunere cu un caracter într-adevăr uh, umanitar. Uh, eu sunt dispusă să o ajut pe raportoare, însă vă spun de pe acum că nu aștept cu nerăbdare uh, trialogul. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Coraon, numele FDD. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi vom sprijini un program european considerăm că relocarea și accesul legal în Europa trebuie să fie opțiuni uh, fundamentale. Și primirea a zeci de mii de refugiați reprezintă o oportunitate uh, pentru statele membre. Și suntem dispuși să participăm la un cadru mai larg în, în uh, Uniunea Europeană. Din punctul de vedere al unui cadru european, avem uh, dubii legate de intențiile Comisiei de a pune în aplicare acest proces. Ne întrebăm dacă această schemă nu este folosită de fapt ca un set de instrumente pentru a gestiona fluxurile migratorii și nu pentru a răspunde acestor, uh, acestei crize și astfel să se ajungă la uh, Uh, consecințe opuse celor intenționate inițial. Mm, se impun limite stricte relocărilor, dacă este să le examinăm pe acestea și să comparăm cu numărul uh, persoanelor uh, din, persoane, uh, din în care se află în situația de a trebui să-și reunifice familiile, vedem că mm, cifrele prevăzute nu sunt uh, suficiente. Uh, Cred că trebuie să ne asigurăm că vom reduce numărul celor care încearcă să ajungă um, urmând rute foarte periculoase în Europa. Ar trebui ca un număr cât mai mare de state membre să accepte și să pună în aplicare ace- această propunere a Comisiei Europene și această schemă europeană nu ar trebui să depindă de existența de încheiere a unor acorduri între Uniunea Europeană cu state uh, terțe. Vă mulțumesc. Trecem acum la intervențiile membrilor pentru în, în numele propriu, Ana Gomez. Vă mulțumesc, împărtășesc îngrijorările exprimate de câțiva colegi um, și exprimate de raportarea noastră și anume cât de cât de redus va fi impactul umanitar al acestei uh, propuneri le, uh, legislative dacă sunt impuse condiții unor state terțe și se impun controle la, la granița, granițele unor state terțe. Știm că um, a fost creat un fond uh, fiduciar uh, dedicat special unui, unui uh, stat care este condus de un regim care este responsabil pentru criza refugiaților și mă refer la Etiopia, care în acest moment își, um, este condusă de un regim care își ucide proprii cetățeni. Și eu cred așa cum a afirmat raportoarea, că avem în fața noastră o, o încercare de a codifica această afacere dubioasă încheiată între Uniunea Europeană și Turcia în uh, drept comunicar, comunitar, încălcându-se în picioare uh, necesitățile umanitare și aș dori să întreb Comisia de ce a ignorat faptul că procesul actual de relocare nu funcționează suficient de bine, nu doar din state terțe în uh, Uniunea Europeană, prin intermediul Înaltului Comisariat uh, al Naționalitatea pentru Refugiați, dar nu funcționează nici între statele membre, în ciuda deciziilor luate deja și în ciuda situației urgente care există. Și nu mă refer la statele membre care refuză să primească refugiați, ci mă, mă refer la ce se întâmplă între Grecia și Portugalia. Din, apri, din uh, luna aprilie mă ocup de persoane vulnerabile din comunitatea Iasida care se află în Grecia și care până acum nu au început să uh, să, se, să fie transferate înspre Portugalia. Portugalia a declarat în mod repetat că este dispusă să-i primească pe acești oameni, știm unde acești oameni se află, cine sunt și așa mai departe. Și mă întreb, de asemenea, de ce Comisia nu se ocupă deloc de minorii neînsoțiți. Știm că foarte mulți dintre aceștia au dispărut între timp și există implicații și pentru propria noastră securitate reunificarea familială nu funcționează. Punct. Am primit informații de curând care spun că Irlanda a cerut să primească uh, 10 familii creștine din Grecia. Este un scandal. În asemenea situații ar trebui să intervină Comisia să spună că așa ceva este inacceptabil, că sunt, uh, că sunt încălcate obligațiile internaționale. Uh, Și în fine, aș dori să întreb de asemenea Comisia care este plus valoarea adusă de acest text pentru um, căile legale și sigure pe care ar putea să le urmeze acești refugiați pentru a ajunge în uh, Uniunea Europeană. Deci, care este plus valoarea adusă de această propunere pentru a garanta, a consolida Um, căile uh, sigure pentru refugia să ajungă în Europa. Doamna Lauristinul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și pentru această prezentare. Eu aș avea două întrebări. Prima se referă la calendarul prevăzut se profită de noile tehnologii, de instrumentele digitale, astfel încât uh, procesul de înregistrare, de integrare, de acces la piața muncii să fie accelerat, pentru că știm că în unele state există exemple demne de urmat, în Suedia, dar și în alte, uh, dar și în alte state și în Uniunea Europeană, cred că ar trebui să folosim cele mai eficace metode din acest punct de vedere și uh, pentru mine, principala problemă este reprezentată de integrarea, inserția pe piața muncii. Și ce se întâmplă din acest punct de vedere prin, în această propunere? Pentru că am discutat și la ultima reuniune această schemă uh, creează o situație în care angajatorii uh, nu sunt interesați să angajeze oameni, persoane uh, despre care știu că nu le, vor, nu, nu le vor putea păstra în compania respectivă pe o perioadă mai lungă de timp. Și o altă întreb, întrebare se referă la această cifră de 10.000. Ce, sunt, ce, ce pot să facă statele membre cu acești bani? Principalele activități se desfășoară în comunitățile locale la, de către sunt uh, principale activități, sunt desfășurate de primării. Și ce se va întâmpla cu acești bani? Vor ajunge direct la, la refugiați sau încotro se vor îndrepta? Pentru că primăriile au un rol foarte important și ele desfășoară deja foarte multe activități importante. Săptămâna trecută am întâlnit cu reprezentanța unor ONG-uri care mi-au spus că uh, Comisia ignoră potențialul uh, reprezentat de ONG-uri care și-ar dori să se implice mai mult în procesul de integrare a refugiaților. Deci ce se întâmplă cu primările și cu ONG-urile? Cum vor putea fi, uh, cum vor putea fi integrate și acestea? Mulțumesc, Marion. Doamna Winberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru informațiile furnizate. După cum am spus deja, această idee este una foarte bună Cred că trebuie să recomandăm călduros statelor membre să primească uh, mai mulți uh, refugiați, însă nu cred că trebuie să impunem nimănui nimic și am o serie de, de întrebări, la fel cum s-a întrebat și doamna Bjork. Uh, am întrebat și în legătură cu criteriile stabilite. Ce, aș dori să înțeleg, de exemplu, ce înseamnă vulnerabilitatea economică. Și apoi, condițiile care uh, determină distribuirea acestor uh, refugiați. Rămâne de văzut dacă Uniunea Europeană va fi formată în continuare de 27 de state membre deci ce înseamnă aceste circunstanțe, condiții? Unele, st- unele state nu, nu respectă nici criteriile politice de la Copenhaga. Și apoi, nu știu de câte ori am uh, auzit această uh, uh, afirmația doamnei Anei Gomez că ar, ar dori să primească cu brațele deschise noi refugiații. Bine, ați putea să primiți unii, câțiva dintre 50.000 de refugiați pe care, care ar putea să meargă, să plece din Suedia. O să revin acum la comisie. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă au fost adresate o serie de întrebări deosebit de importante din partea raportorilor, raportorilor din umbră, membrilor acestei comisii și aș dori să ofer suficient timp domnului Nielsen pentru a pentru a răspunde acestor întrebări, inclusiv întrebărilor cheie din partea raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate să încep referindu-mă la cifre. În primul rând, din partea, din, din perspectiva Comisiei, și noi avem aceeași, același obiectiv, și anume să sporim numărul persoanelor relocate în Europa. Aceasta este tendința și situația înspre care dorim să ne îndreptăm. Însă, conform evaluărilor uh, efectuate de, ne- de noi, am ajuns uh, la concluzia că cea mai bună abordare nu ar fi prin uh, propuneri legislative. În acest moment trebuie să respectăm faptul că statele membre doresc să ia uh, ele le decizia privind nu cifrele concrete de relocări. Tocmai de aceea nu am făcut precizări concrete legate de cifre prin propunerea noastră. Însă trebuie să comparați această propunere cu sistemul existent acum. Dacă este să spun foarte lucrurilor pe numai, nu există niciun sistem în acest moment. Nu există, un, nu există nimic care să determine statele membre să discute, să rediscute vreodată relocarea dacă nu-și doresc acest lucru. Totul va depinde de bunăvoința lor de, de a rediscuta această temă anul viitor la Consiliu. Dacă nu-și doresc acest lucru, nu sunt obligate. Dacă vom um, adopta această propunere, există un, uh, există un cadru care um, va prevede o schemă de relocare europeană Uh, din care vor, vor, uh, în care vor fi prevăzute câteva cifre și fiecare stat membru va trebui să precizeze în fiecare an cu câte, cu câte care este nivelul de contribuție uh, dorit. Și noi sunt, comisia va fi cea care va, va avea inițiativa. Deci, subiectul relocării va fi discutat și rediscutat în fiecare an, ceea ce pentru mine este o plus valoare evidentă a acestei propuneri. În același timp, recunosc și nu vă pot promite că uh, Uh, vor avea loc tot mai multe relocări. Și în legătură cu acest uh, punct, domnul Depre, ca de, obice- ca, de, ca de obicei, are dreptate, însă considerăm că este o situație specifică care justifică o asemenea derogare și prin acest act am putea uh, defini numărul, uh, numărul precis relocat de fiecare stat uh, membru în parte și considerăm că există, drept urmare, o derogare justificată în acest uh, moment. Din punctul de vedere al bugetului au fost exprimate mai multe comentarii și întrebări contradictorii între ele. Dintr-un anumit punct de vedere aveți dreptate. Finanțarea existentă va limita numerele din punctul de vedere al, planul, al planului de relocare. Dacă plecăm de la această sumă de 10.000 de euro, care este respectată și în acest moment, însă, în același timp, dacă îmi permiteți să spun acest lucru, finanțarea uh, disponibilă va depinde și de uh, Parlamentul European, care este o autoritate bugetară, care poate stabili cât de mare va fi fondul pentru azil, migrație și integrare. Deci, până la urmă, uh, autoritățile bugetare sunt cele care vor trebui să prevadă finanțarea suficientă pentru a, una, o anumită cifră deci, din acest punct de vedere, nu este nevoie să stabilim o anumită finanțare. Din experiența de până acum, Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare a funcționat foarte bine. Acest fond funcționează acum pe sume uh, forfetare, deci nu sunt, nu sunt impuse anumite condiții sau specificații pentru statele membre. Depinde de, statele, de statul membru respectiv care a relocat o, o o persoană, de cum va cheltui banii respectivi. În ceea ce privește criteriile și fondul, desigur, va trebui să discutăm mai mult condi- condițiile impuse din punctul de vedere al Comisiei. În primul rând, este clar că relocarea trebuie să fie unul din, instrument, din instrumentele de politică potențiale folosite în relațiile cu statele terțe când se discută despre probleme care țin de migrație. Însă, după cum am spus de la bun început, nu vom, nu vom avea un program de relocare doar din statele care uh, colaborează cu Uniunea Europeană. Se va face o examinare a situației de la caz la caz, depinzând de la țara cu care discutăm, depinzând de uh, prioritățile pe care le avem. Deci anumite condiții vor putea fi ignorate uh, dacă acest lucru este impus. Însă, din punctul de vedere al Comisiei Europene, trebuie să putem să ținem cont de prioritățile pe care le vom avea pe viitor. Și intrând acum mai în detaliu, în primul rând în ceea ce privește reunificarea familiilor, v-aș, atra- atrage atenția asupra unui aspect poate juridic, dar legăturile familiale uh, prevăzute aici nu sunt identice cu posibilitățile care se regăsesc în cadrul comunitar pentru reunificarea familiilor, uh, famili, uh, familiei. Propunerile noastre merg mai departe decât cadrul comunitar prevedem noi posibilități care uh, fac posibilă reunificarea mm, familială în mai multe cazuri. Și apoi este adevărat că reunificarea familială va fi posibilă prin două modalități, însă nu mi se pare că acest lucru uh, reprezintă o problemă. Uh, prin relocare, prin programul de relocare, se poate obține un acces mai rapid în Europa decât prin programul tradițional existent de reunificare a familiilor de acum. Din punctul de vedere al extinderii domeniului, nu am înțeles uh, această întrebare. Nu ni s-a părut a fi o idee bună ca acest domeniu să fie mai mare, astfel încât să poată acoperi și uh, uh persoane strămutate intern. Uh, de exemplu, în Irak există persoane strămutate intern care sunt vulnerabile și care, conform cadrului existent, nu pot face obiectul unui program de relocare. De asemenea, persoanele care nu respectă criteriile tradiționale ignor, dar care sunt într-o situație, din punct de vedere economic, foarte vulnerabilă, din nou, Uh, considerăm că trebuie să um, includem în acest program uh, toate persoanele uh, care sunt afectate în mod profund de un conflict prelungit când vine vorba de excluderea unei persoane, unui candidat refuzate de un alt stat membru. Este vorba de efectul de armonizare pe care ne-l dorim. Discutăm despre, un, despre o schemă, despre un program și un proces european. Dacă o persoană dorește să vină în Europa pe o perioadă scurtă de timp și cererea sa de viză este respinsă de un stat membru, nu va primi o viză din partea unui alt stat membru pentru a intra în Europa, pentru că uh, ar trebui să fie și în acest caz sunt aplicate și sunt respectate aceleași uh, criterii. Deci este o, uh, un program european, nu o combinație a programelor naționale. Sunt de acord că multe state membre doresc să se întemeieze în continuare pe ICNUR în evaluarea dosarelor uh, persoanelor care urmează să fie relocate din acest punct de vedere, am dorit să fim cât mai uh, flexibili, să lăsăm libertatea de acțiune statelor membre și, uh, depinzând de statul membru de unde ar urma să fie relocați refugiați, uh, putem accepta soluții diferite, putem să ne bazăm și pe Biroul European de Sprijin pentru Azil, însă trebuie să fim destul de precauți pentru că această agenție nu depinde de suficientă resursă pentru a-și desfășura activități în state terțe, însă uh, iar fi într-adevăr potrivită să asiste statele membre cu acest proces de uh, relocare. alt, o ultimă precizare, care este relația cu programele naționale complementează, se desfășoară în paralel sau ce se întâmplă cu aceste programe. Din punctul meu de vedere, sper ca lucrurile să se completeze reciproc însă, din punct de vedere politic, nu am avea nimic împotrivă dacă, în mod treptat, ne-am îndreptat înspre un singur program uh, european. Cred că nu este momentul potrivit să spune statelor membre că nu, sunt, nu au voie să aibă asemenea programe de relocare naționale. Însă, poate, peste câțiva ani vom ajunge la un sistem european de relocare care să acopere toate statele membre și să nu fie fărâmițat în uh, trei mai multe programe naționale. Însă acest lucru ține de viitor și îmi cer scuze dacă am uitat să răspund anumitor uh, întrebări, însă Comisia Europeană vă stă la dispoziție uh, cu orice informații utile. In terms of questions you've forgotten... Mulțumesc. Dacă mai aveți ceva de adăugat, uh din păcate însă nu mai avem timp și... Acum um, raportorul um, va cere o reuniune a raportorilor din umbră. Deci dacă vreți, atunci vom mai putea discuta diverse chestii restante și vom mai avea delegația în Iordania și Liban, a Libe, unde se va discuta um, relocarea și câțiva colegi merg și la reuniunea ONU în aceeași săptămână. Mulțumesc, dragi colegi, pentru atenție și vom mai avea ocazia să discutăm cu aceste trei ocazii. Acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor a, și a dependenței de droguri. Prezentarea Uh, va fi făcută domnul Alexis Gosdel, director a EMCDDA. Îi urez bun venit domnului director. Colleagues ready, particularly those who are interested in sunteți gata, rog pe cei interesați de acest subiect să rămâneți în sală. Dacă nu, vă rog să părăsiți sala în liniște. Domnul Gosdel este gata să-și facă prezentarea, deci vă rog foarte frumos, îl rog foarte frumos să nu depășească 10 minute și dacă aveți întrebări, vă rog să i le adresați. Domnule Gosdel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc pentru această invitație de a vă prezenta raportul. Mă folosesc această ocazie pentru a vă mulțumi pentru interesul și sprijinul acordat de către comisia dumneavoastră activității agenției noastre. Vă mulțumesc pentru sprijin, mai ales la adoptarea bugetului și pentru unele amendamente propuse de comisia dumneavoastră. Am uh, avut o vizită foarte interesantă, activă, a delegației noastre la Lisabona în luna iulie. O să vă prezint pe scurt câteva elemente ale raportului nostru pe 2016 și câteva informații privind programul de punere în aplicare, punerea în aplicare a programului agenției și, o să, și propunerea Comisiei pentru revizuirea regulamentului EMCDDA. Aș vrea să vă prezint contextul acestui raport. În primul rând, este un pachet de raportare care aduce la oaltă anumite surse de informații, inclusiv uh, raportul, un trans raport pe o perioadă de 10 ani, iar cei care urmăresc în mod regulat publicațiile noastre, vedeți, vă dați seama, poate uneori nu înțelegeți uh, cum e cu rapoartele, am avut un raport privind piața drogurilor, raportul EDR și nu înțelegeți poate care este rolul acestor rapoarte diferite. Raportul privind piața drogurilor este un raport foarte important care prezintă evoluția pieței uh, drogurilor uh, pe perioada de, uh, și apare la fiecare trei ani. Raportul privind tendințele se bazează pe analiza evoluțiilor din ultimii 10 ani. Este raportul pe care vi prezint astăzi. Și este însoțit anul acesta de două, trei rapoarte importante. Prima dată a fost publicat un raport privind piața drogurilor pe internet. În iulie am lansat o nouă publicație despre progresele făcute în ceea ce privește folosirea de droguri și hepatita C și la cererea statelor membre, cu sprijinul Comisiei, noi uh, am uh, făcut eforturi suplimentare pentru a publica ultimul studiu școlar organizat în Europa, numit studiul ESPAD, al cărui raport va fi publicat la sfârșitul acestei luni. Raportul este foarte bogat, nu avem prea mult timp la dispoziție astăzi. Vreau să vă prezint câteva elemente. În ceea ce privește utilizarea de droguri, au apărut mici schimbări, și anume crește uh, folosirea de ecstasy și MDNA și amfetamina și alte produse aferente cresc în uh, utilizare și opi- opiaceele uh, și uzul acesta, acestora crește, precum și o creștere modestă a drogurilor uh, obișnuite, comune. MDNA uh, își face, uh, se reîntoarce pe piața europeană și și nu mai are nicio legătură cu drogurile de acum 20 de ani, deci uh, riscul de supradoză pe termen scurt sau pe termen lung sunt în creștere și ar trebui să fie avut în vedere. În ceea ce privește cannabisul, avem mai multe evoluții la nivel național. Crește și folosirea uh, numărul de perso- crește și numărul de persoane care solicită tratament din cauza folosirii drogurilor și în ceea ce este evoluția pieței cannabisului. Un lucru important este că de curând am observat că substanțele conținute de cannabisul rădăcinos și, uh, er, și de plantă uh, este uh, o substanță este în creștere și alte substanțe cannab cannabidiolul este în scădere, dar aici este vorba despre proprietățile acestor substanțe. Uh, THC eh, în doze mari se spune că se consideră că poate avea efecte halucinogene, nu în mod automat, dar există acest risc și cannabidiol, din potrivă, are un efect de protecție. S-ar putea, deci, să crească riscul eh, de toxicitate și de pericol, ceea ce trebuie să fie monitorizat, bineînțeles, și să avem, să ținem cont de același lucru când vorbim despre uh, tratamentul preveniv, preventiv. Opioidele sunt uh, însă o parte importantă a pieței, dar uh, ne îngrijorează mai ales cele sintetice, uh, fentanilul, și, dar nu numai. De pildă, la New York, când am făcut parte din delegația europeană, am, a murit atunci uh, Prince, uh, un muze- îl știți cu toții, bineînțeles, și uh, utiliza acest fentanil. Deci fentanil uh, este, consumul său este în creștere și este îngrijorător acest lucru în Europa. Una dintre perspectivele îngrijorătoare în Europa este că nu avem tratamente noi pentru hepatita C. De ce este important să vorbim despre hepatita C și consumul de droguri? Uh, în Europa există diferențe, bineînțeles, între țări, dar considerăm că numărul uh, utilizatorilor de droguri infectați este, se situează între 30 și 80%. Și, dacă, și dar fiindcă nu există tratament, 25% vor face ciroză și 10% cancer uh, hepatic, ceea ce, bineînțeles, înseamnă costuri asupra societății și colectivității și, bineînțeles, la, la bugetul uh, național. Acum avem un tratament, trebuie să ne asigurăm că putem să suportăm cu toții aceste costuri ale tratamentului. Companiile farmaceutice sunt cele care uh, suportă aceste costuri și s-au dublat, triplat față de generațiile anterioare, dar pentru prima dată există posibilitatea de a trata în mod definitiv această boală. În ceea ce privește activitățile agenției, dar fiindcă nu am prea mult timp la dispoziție, vă amintiți poate că pe 10 septembrie anul trecut am fost ales uh, ca în funcție de director de către Consiliul de Administrație și am avut uh, onoarea să fiu prezent la audierea dumneavoastră, la audierea de, după, de săptămâna ce, de după ce am fost ales și am prezentat programul agenție. Vreau să vă spun că, cu bucurie că îl aplicăm așa cum a fost anunțat, cu prioritate cheie oferită anul acesta consolidării și um, întăririi prestației agenției. Am consolidat și cooperarea cu Serviciul de Audit Intern. Știu că aceasta este o prioritate pentru Parlamentul European și unele dintre cele mai recente măsuri concrete au fost avute în vedere. Este vorba despre uh, Mm, declarație a interesului tuturor membrilor comisiilor științive și a Consiliului de Administrație și vreau să vă spun că și eu mi-am publicat uh, declarația de interes chiar dacă regulamentul de procedură intern nu mă obligă să fac acest lucru. Redactarea strategiei 2025 este um, merge conform calendarului și în iunie am primit o calificare uh, pozitivă, în, ceea și am uh, avut o recomandare a grupului de lucru internațional în ceea ce privește combaterea fraudei și avem două noi activități până la jumătatea lunii octombrie toți uh, membrii comisiei veți primi cu toții invitația de a de a primi uh, newsletter-uri în ceea ce privește cannabis uh, police in the world. Se întâmplă multe lucruri în Europa și nu numai. Și există foarte multe informații pe internet. E uneori dificil să distingi adevărul de interpretările politice, iar rolul agenției este de a oferi informații bazate pe uh, fapte și pentru acest lucru avem un nou serviciu și în 2017 noi uh, vom uh, fi, uh, vom avea președinția Justice and Home Affairs Network. Vă mulțumesc pentru revizuirea regulamentului privind agenția noastră. Comisia dumneavoastră este totdeauna foarte atentă la Um, subiectul uh, substanțelor psihoactive. Și chiar dacă procesul uh, a început acum trei ani și nu a fost destul de lent și dificil uneori, propunerea uh, Vreau să vă spun că a existat o strânsă colaborare între serviciile Comisiei și agenția noastră și ne bucură foarte mult acest lucru. Noi sprijinim propunerea de a avea o revizuire limitată a regulamentului și am avut unele discuții în timpul vizitei delegației Comisiei Libe la EMCDD din iulie. Există unele întrebări în ceea ce privește o posibilă revizuire a întregului mandat al agenției pe viitor, dar suntem de acord cu Comisia că, în primul rând, urgența este de a consolida, de a nu pierde uh, ce s-a făcut uh, bun prin uh, serviciul de alertă activă în ceea ce substanțele psiho psihoactive din aprilie, care a fost instituit în aprilie și să vedem care sunt concluziile evaluării externe EMCDDA, care va avea loc în 2018. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin. Propunerea pentru majorarea bugetului este limitată. În primul rând, trebuie să fim rezonabili, deci până în 2020 uh, ne vom descurca cu ce s-a propus și vă mulțumim pentru acest lucru. Întrebarea care se pune rămâne acum în ceea ce privește următorul CFM, următoarea perspectivă financiară. Dar mai avem timp, mai întâi haideți să revizuim mandatul și să ne asigurăm că dovedim în mod continuu că noi îmbunătățim prestația agenției și dacă și acest lucru ne va face să avem și mai multă credibilitate în momentul în care, dacă va fi nevoie, vom cerem fonduri suplimentare. Mulțumesc, domnule Godstel. Domnul Duprec, poate mai dorește să spuneți, dar nu-l văd că pleacă acum. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru acest raport și uh, uh colegii au fost implicați în dosare active, cum ar fi substanțele psihoactive, delegația din uh, iulie și eu însumi eh, am fost implicat și vreau să le mulțumesc eh, celor care rămân la această dezbatere și, e, și pentru noi este foarte important acest subiect. Nu este un aspect eh, care se bucură de foarte multă publicitate, dar este de mare însemnătate pentru noi. Poate că alte subiecte sunt mai, uh, au un statut de vedetă mai mare decât acest subiect și mulțumesc uh, membrilor care au rămas la discuții. Începem uh, runda întrebărilor cu domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, mulțumesc pentru acest raport foarte bun și uh, pentru prezentarea excelentă pe care ați făcut-o. Portugalia a fost vârf de lance în ceea ce privește combaterea consumului de droguri și efectele sale și, uh, această, și exemplul nostru a fost relat și în alte țări. În acest raport, două elemente se bat cap în cap și aș vrea să-mi spuneți ceva despre acestea. Pe de o parte, vorba de estimările de distribuție de seringi. Portugalia este, deci, țara cu cea mai mică, una de, cu de cele mai mici acoperiri. Pe de altă parte, suntem uh, țara cu cele mai puține cazuri de HIV asociate uh, consumului de droguri. Cum explicați această discrepanță? În al doilea rând, este vorba despre statisticile vitale în, pentru calitatea rapoartelor noastre. Câteodată, din diverse motive, ne dăm seama că nu avem date în ceea ce privește unele state membre când facem rapoarte. Întrebarea este, după părerea dumneavoastră, ce măsuri trebuie și pot fi luate pentru ca uh, agenția să aibă acces la mai multe date. Vă mulțumim! Mulțumesc! Ana Gomes are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Godzel, vă mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult să vă văd uh, și uh, m am avut onoarea să conduc delegația care a vizitat agenția în iulie și am înțeles, am învățat foarte mult de la dumneavoastră des și despre dumneavoastră. Ne-am învățat cât de important este rolul pe care îl joacă agenția, ce experiență este necesară pentru a permite autorităților și agențiilor de aplicare a legii din Uniunea Europeană să aibă, să poată derula acțiuni eficiente uh, și să se poată adapta ritmului evoluțiilor uh, chimice care, bineînțeles, au foarte multe consecințe asupra consumului și uh, pieței drogurilor în Europa. Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră despre nevoia de a revizui regulamentul pentru a vă consolida mandatul și a trebuit să vedem cum putem aduce și o majorare a bugetului, fiindcă e nevoie de atât de multă experiență. Și pentru asta înseamnă că aveți nevoie de experți uh, foarte calificați, care trebuie să fie tot timpul puși la curent uh, și să interacționeze mereu cu autoritățile de, orde, de lege și ori în statele membre și cu certețe, bineînțeles. Amintesc că am, și-am participat și eu la delegația litigația în China anul trecut, dacă nu mă înșel, când acest lucru a, a figurat uh, la înălțime pe ordine de zi, fiindcă se, uh, au loc multe evoluții în substanțele chimice, substanțele uh, sintetice, canabioide și așa mai departe, și alte substanțe psiho, uh, psihoide, care ne vin din uh, laboratoare din Asia, din China. Și e suficient să schimbi doar un mic uh, element al compoziției chimice și, a, și a, ajungi să ai un produs pe care nimeni nu-l cunoaște. Un motiv pentru care MCDDA trebuie neapărat să-și desfășoare activitatea și iată de ce are nevoie de resurse, bineînțeles. Iar uh, eu aș vrea să existe și mai multă interacțiune cu noi, pentru a înțelege și noi mai bine și pentru a ne putea îndruma acțiunile și mai ales cu certețe cum ar fi China. Când am fost în China, eh, chinezii au acceptat că așa stau lucrurile și pe de altă parte au spus, dar mă rog, nu ne pasă nouă, fiindcă asta e export. Și voi sunteți consumatorii. Asta era atitudinea lor. Bineînțeles, asta trebuie schimbat. Și apoi trebuie să ținem cont și de internet. Nu e așa? Faptul că a mărit exponențial această piață a drogurilor. Vă reamintesc că în delegația de la Lisabona am învățat uh, încă un lucru. care apare și în alte dezbateri, este vorba despre importanța legăturilor cu, țări terț, cu țările terțe. În Iordania, de pildă, au fost, uh, a fost capturat marf, uh, cargoul unui um, cu, cu captagon, uh, drogul cel mai consumat de, de Daesh. Și vă spun asta fiindcă prin legătura cu dumneavoastră am căpătat multe informații importante nu doar pentru, nu doar în ceea ce privește acest uh, sector al consumului de droguri, ci și pentru alte domenii ale activității noastre, care au, uh, bineînțeles, consecințe asupra securității noastre. Mulțumesc. Director. Mulțumesc, domnule director, mă alătur și eu eh, celor care v-au mulțumit, eh, colegilor mei, eh, împărtășesc părerea lor în mod foarte clar. Mă îngrijorează și pe mine că există o serie de state care nu au transmis indicatorii, pentru că dacă nu avem indicatori buni, este foarte greu să facem politici bune. Ne interesează ca dumneavoastră să aveți acest centru de excelență ceea ce e ieftin până la urmă ajunge să fie scump. Și în acest caz ă, este vorba de aspecte care pot să ă, provoace extrem de multe probleme tinerilor. Și de aceea trebuie, ă, avem mare încredere în dumneavoastră și în centrul dumneavoastră. Vrem să avem acces la acești indicatori despre care ați uh, vorbit și știm că aveți nevoie de mijloace, pentru că fără mijloace aceleași rapoarte devin în uh, ceva de rutină, însă fără aceeași calitate. Și de aceea vrem ca dumneavoastră să puteți să vă continuați activitatea mi se pare foarte cheie, cheie modalitatea de gestiune a instituțiilor publice și private. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes și vă rog să ne spun cu ce vă putem ajuta în continuare, pe lângă creșterea bugetului. Vă mulțumesc. Good points. Thank you very much. Idei foarte importante. Domnul Corau. Mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc, domnule Goster, pentru prezentare. Și eu am făcut parte din eh, mica delegație care a fost în Lisabona în iunie, iulie și am dezbătut aceste subiecte și munca agenției. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus, eh, au spus colegii noștri în legătură cu necesitatea de resurse și de indicatori pentru a păstra excelența muncii noastre în ceea ce privește o politică pentru substanțele halucinogene. Însă o mare parte a pieței este dominată de cannabis și eu cred că ar trebui să încercăm să regândim sau să începem o dezbatere în Parlament în legătură cu cannabisul, în legătură cu războiul împotriva drogurilor care a eșuat ei, voi pune o întrebare domnului director. Dacă, după părerea dumneavoastră, a venit vremea sau dacă ar fi inteligent ca noi să începem o dezbatere sau să ne schimbăm politicile cu privire la cannabis sau drog, așa zice, droguri soft, dacă a venit vremea să legalizăm sau să liberalizăm uh, atitudinea noastră cu privire la aceste droguri de categorie scăzută. Vă mulțumesc. Într-adevăr, există diverse tipuri de cannabis, spune președintele. Foarte bine, stimați colegi. Mai dorește și altcineva să intervină? Mulțumesc foarte mult. Vă dau cuvântul acum pentru a răspunde acestor întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru întrebări. Voi trata toate întrebările împreună, pentru că unele dintre elemente sunt uh, uh, comune. În primul rând, bineînțeles, mulțumesc membrilor comisiei dumneavoastră care au venit uh, de această dată, dar și celor care au vizitat centrul în vizitele anterioare, pentru că de fiecare dată avem ocazia să arătăm, să explicăm care este plus valoarea muncii noastre. Uh, Vrem să consolidăm această legătură între uh, producerea informațiilor și a acțiuni care sunt în centrul obiectivelor agenției noastre. În ceea ce privește întrebarea principală, uh, indicatorii și statele și statele membre aici, ne confruntăm cu situații diferite. În primul rând, câțiva dintre indicatori sunt colectați periodic, cum ar fi studiile pe populația generală. Deci se poate că pentru un anumit an nu au existat date dintr-un stat sau altul, pentru că pur și simplu periodicitatea colectării datelor nu coincidea cu anul raportării sau că ciclul se schimbase și Însă o problemă îngrijorătoare în anumite state o reprezintă situația generală a bugetului național. Nu, nu în ultimul rând în ceea ce privește sănătatea. O altă pro- problemă potențială este legată de probleme legate de calitatea datelor sau acoperirea datelor și problemelor metodologice a treia problemă poate să fie că tehnic, un studiu tehnic este util pentru descrierea situației la nivel național, dar din motive tehnice, metodologia nu nefiind aceeași, este imposibil să se facă o comparație cu un alt stat. Și mai este o altă problemă care este legată de indicatorii de uh, furnizare. În urmă cu câțiva ani, MCDDA uh, a primit uh, sarcina de a evalua situația și de a face o propunere pentru a îmbunătăți și cons- consolida acești indicatori. Însă, o, au fost două poziții, în primul rând pentru că era înainte de criza din 2008 Comisia și statele membre își doreau o propunere ambițioasă. Îmi aduc aminte că atunci uh, Direcția Generală de Justiție și Afaceri Interne lua în considerare un buget suplimentar, însă, ca urmare a crizei economice, când am avut uh, conferința finală în legătură cu indicatorii de furnizare, poziția a fost că se dorește o propunere, însă niciun euro în plus uh, la nivel uh, european. Și asta înseamnă că îmbunătățim acești indicatori, însă pe, pentru această muncă ne, se bazează pe munca uh, a angajaților EMCDDA, plus câțiva experți naționali și pentru a consul, că munca în legătură cu acești indicatori nu avansează atât de, atât de repede pe cât ne-am fi dorit. Avem mai multe niveluri. În primul rând, susținerea, susținerea metodologică, inclusiv formarea când, uh, pentru a ajuta statele membre să implementeze protocolele. În al doilea rând, dialogul și aș dori să spun că în mai am avut ocazia de a fi invitat oficial într-un stat membru pentru a discuta problema ne uh, Uh, datelor care nu erau uh, disponibile în legătură cu confiscările naționale și vom avea și o reuniune tehnică la fața locului pentru a vedea ce, pute, ce putem rezolva. Un alt exemplu a fost Suedia, care a invitat MCDDA să îi ajute și să înțeleagă care sunt problemele legate de mortalitate, de indicatorul legat de mortalitatea legată de droguri în uh, Suedia. După aceea încă două elemente. În primul rând că am schimbat abordarea, deci nu putem repeta și utiliza aceeași metodologie pentru indicatorii de uh, furnizare pe care i-am utilizat pentru indicatorii epidemiologici cheie. Deci ne-am adaptat munca și uh, metodologia ținând cont de acest lucru și în ultimul rând, aproape ultima idee, înainte de a da cuvânt, de a răspunde domnului Corau, faptul că eu cred că în calitate direct, director al agenției, dacă nu vrem să susținem susținerea și investiția statelor membre, trebuie să uh, facem și mai vizibilă plus valoarea muncii noastre. Este una dintre prioritățile cheie ale strategiei actuale. Întrebarea din partea domnului Corau. Nu cunosc explicația precisă, nu vreau să inventez lucruri, însă Însă știu că datele pentru HIV în Portugalia și care erau foarte ridicate erau date istorice, deci nu înseamnă că comportamentele riscante continuă să fie atât de prevalente. Voi verifica informația și vă voi transmite un răspuns în scris. Cred că problema programelor de schimb, schimbare a acelor utilizate sunt uh, importante, însă chiar și în cazul uh, comportamentelor riscante, Eh, chiar dacă comportamentele s-au îmbunătățit, eh, existau în continuare cazuri de eh, caracter seropozitiv. Ceea ce vă pot spune este că, în primul rând, după cum am spus, consider că este important ca agenția noastră să vă acorde informații obiective în legătură cu ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii, în special în Statele Unite și în anumite uh, cazuri alte state. De aceea am lansat alerte specifice. În al doilea rând, uh, rolul aici este al rolul Parlamentului și Parlamentelor Naționale. Cred că, după cum am discutat, uh, pe marginea reuniunii de la New York din aprilie, dacă ajungem la o situație în care 15 sau 20 de state din Statele Unite au legalizat și acum produc în mod legal cannabis, în mod foarte clar acest lucru va avea un impact cel puțin la nivelul dezbaterii politice și la uh, regândirea opțiunilor politice nu doar în Statele Unite, cât și în Uniunea Europeană în, la New York, pre- președintele Republicii Columbia spunea că este foarte dificil să îi mm, pedepsească pe cei care cultivă, cultivă marihuana în Columbia, în timp ce acest lucru este permis în Statele Unite. Dar dacă ar trebui să se schimbe această politică în Europa, nu este la latitudinea mea să spun. Uh, eu sper, noi facem totul pentru a vă acorda informația, toată informația necesară. Vă mulțumesc. Am făcut o mică greșeală. Ar trebui, fi trebuit să dau cuvântul comisiei înainte să vă dau cuvântul dumneavoastră. Mai avem o mică pauză pentru că doamna Macovei încă nu a ajuns pentru următorul punct. Așadar, dacă îmi dați voie, uh, pot să dau cuvântul comisiei pe acest punct. Dacă comisia dorește să facă o declarație scurtă, îmi cer scuze pentru că v-am sărit. Mi s-ar părea foarte utilă opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, nicio problemă. Îi mulțumesc domnului director, al MCDDA și mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru organizarea acestei reuni- acestui schimb de opinii. În două, în două idei. Într-adevăr, Comisia a adoptat, după cum a spus Alexis la începutul intervenției sale, o nouă propunere în 29 octombrie, care are uh, obiectivul de a schimba temeiul juridic al agenției pentru a introduce uh, un sistem de uh, alertă rapidă care să fie uh, funcțional rapid. Această propunere face parte dintr-un compromis pe care Libe îl poate susține pentru a rezolva problemele pendinte pe termen lung și sperăm că această propunere va fi tratată rapid de către LIBE și va primi susținerea Parlamentului. O dimensiune importantă a acestei pro- propuneri este partea financiară. Veți vedea că Comisia pentru prima dată de trei ani încoace propunere o creștere a subvenției comunitare pentru MCDDA și această creștere va ajunge până la un milion de euro pentru uh, până la sfârșitul perspectivei financiare actuale. Deci sperăm că Parlamentul va susține această măsură atât pe partea financiară cât și finan- legislativă. După aceea, în dimensiunea internațională a politicii drogurilor, are două aspecte acțiunile internaționale și acțiunea în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu doamna Gomes în legătură cu importanța Chinei, care este un partener pentru viitor, sperăm, dar care cu, cu care trebuie să avem un dialog corect în ceea ce privește drogurile. China nu se afla în, aceleași, în aceeași poziție cu Uniunea Europeană. La UNGAS am avut uh, discuții dificile, în special în ceea ce privește pedepsa cu moartea în, uh, uh, în legătură cu drogurile însă există anumite caracteristici în legătură cu care Uniunea Europeană dorește să uh, avanseze și vrem să purtăm un dialog, uh, în special în ceea ce privește NPS. Avem un dialog în legătură cu precursorii, nu în legătură cu NPS. Vă mulțumesc! Mulțumesc încă o dată membrilor care au rămas pentru acest punct. Îmi cer din nou scuze că v-am dat cuvântul în ordinea greșită. Revin, revin acum către comisie. Uh, însă, bineînțeles, au rămas câteva chestiuni care pot să fie ridicate data viitoare. Mulțumesc uh, delegației dumneavoastră care a contribuit uh, foarte mult la munca noastră. Vă mulțumesc stimați colegi, acum putem să trecem la punctul 6 și anume, anume consolidarea uh, consolidarea regulamentului privind consolidarea controlelor, privind consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe. Aveți cuvântul, doamna Macovei. Um, dear colleagues, I would like to remind Stimați colegi, aș dori să reamintesc tuturor că este o propunere de a modifica codul de frontiere al Schengen, incluzând uh, obligația statelor membre de a face verificări în bazele de date relevante în legătură cu uh, în cetățenii statelor terțe, cât și persoanele care se bucură de libera circulație, deci și cetățenii comunitari eh, atunci când traversează frontierele externe. Să verifice că aceste persoane nu reprezintă o amenințare la ordinea publică și la securitatea internă. Până acum am avut un trialog politic și o serie de trialoguri tehnice. În acest moment avem eh, patru puncte controversate politic, pentru care Consiliul până acum nu a dorit să ajungă la niciun fel de compromis și există o majoritate blocantă. Cele patru puncte sunt următoarele. În primul rând, ca aceste verificări să fie, controlele să fie aplicate în mod egal la frontierele maritime și terestre. Textul LIBE face anumite derogări în ceea ce privește frontierele aeriene. Consiliul vrea să păstreze textul Comisiei și nu dorește o derogare uh, în niciun caz pentru frontierele aeriene. De aceea au propus o perioadă de șase luni în care toate aeroporturile să introducă echipamentele necesare și să nu mai accepte niciun fel de alte derogări. Consiliul s-a camponat pe poziția sa și noi la fel, ă, deci nu am ajuns la niciun fel de evoluție. În al doilea rând, ă, motivele pentru derogări ale, la aceste, de la aceste controle țintite. Consiliul Mm, susține abordarea comisiei și anume controle țintite bazate pe informații legate de anumite persoane, doar în cazul în care acest lucru nu ar avea un impact disproporționat asupra mm, fluxului de trafic. Doar atunci se poate renunța la verificarea sistem, controlul sistematic și să se verifice doar persoanele în legătură cu care ar exista informații în legătură cu anumite fapte. Textul adoptat la LIBE permite statelor membre să aplice aceste controle target țintite atunci când consideră că aceste controle generale ar avea uh, un impact negativ în general, în orice situație. Nu se menționează cazurile specifice. În, acela, în al treilea rând, uh, consultarea mm, bazelor de date relevante. Am adoptat uh, textul LIBE care include o trimitere la bazele de date naționale, în timp ce Consiliul vrea propunerea Comisiei și dorește să se includă și uh, bazele de date internaționale pe lângă bazele de date Schengen. Ultima, clauza de caducitate, am adoptat la, am adoptat la Comisia Libe un uh, o clauză prin care acest, uh, aceste propuneri expiră la 5 ani de la intrarea în vigoare. Consiliul se opune. Datorită acestor mențiuni am uh, înaintat destul de puțin în trialoguri. Și cred că a venit vremea să a venit vremea să creștem securitatea și gestiun, la gestiunea frontierelor noastre, să fim, necesitatea este mai stringentă decât oricând. Da, poate colegii, unii dintre ei sunt în, prezenți în sală, poate doresc să intervină în legătură cu, acest, uh, cu aceste idei. Dacă raportorii din umbră doresc să intervine, doamna Peciga, este, sunteți uh, raportori din umbră din partea PPE. I would like to Vă mulțumesc, aș dori să mulțumesc doamnei Macovei, Comisiei și Consiliului pentru cooperarea constructivă. Într-adevăr, am avut deja mai multe întâlniri la nivel tehnic și un trialog politic. Pe parcursul negocierilor s-au manifestat câteva diferențe tehnice și de, din punctul de vedere al ideilor. Vine vorba de aceste verificări, folosirea bazelor de date. Am văzut că s-au înregistrat câteva progrese. Cu toate acestea, cred că este nevoie să ajungem la o la o soluție consensuală cât mai repede posibil, ținând seama de ultimele atacuri uh, teroriste. Siguranța cetățenilor trebuie să fie o prioritate și pro, uh, protejarea frontierelor externe Uniunii Europene de asemenea. PP-ul își dorește o soluție practică care să permită ca acest regulament să intre în vigoare cât mai repede posibil Drept urmare, cred că trebuie să găsim un răspuns uh, constructiv și sperăm că cât mai repede posibil vom ajunge la un acord care să ne permită să mergem înainte. Mulțumesc! Îți mulțumesc foarte mult. Barbara, mai dorește vreun alt raportor din umbră sau vreun alt coleg prezent să ia cuvântul? Dacă nu, vă mulțumesc, doamna Macovei. Vă rog. Aș mai dori să adaug un lucru. Sunt cu totul de acord cu colega mea, este o situație urgentă. Sper că vom uh, reuși să adoptăm, să ajungem la concluzie înaintea vacanțelor. Sper că atât Parlamentul cât și Consiliul să dea dovadă de un grad mai mare de flexibilitate, inclusiv colegii din alte grupuri politice să dea dovadă de flexibilitate mai mare pentru a adopta acest regulament deosebit de important pentru siguranța cetățenilor europeni. Vă mulțumesc Vă mulțumesc pentru această actualizare și acum putem trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, sistemul de pază europeană de frontieră și de costă. Mă uit la coordonatorul din partea PP-ului, la Monica, și nu știu dacă tu vei lua cuvântul, excelent, mă bucură faptul, deci Discutăm punctul 7, sistemul de pază europeană de frontieră și de coastă. Artis Palbris este raportoare, însă sarcina uh, dumnealui va fi preluată de uh, Monica Holmeier. Aș, înainte de a da cuvântul Monicăi, aș dori să vă aduc aminte că am votat un text în plenară în iulie, imediat după încheierea negocierilor tripartite pentru și a, a trebuit să avem o, să urmăm o, o procedură de corectare. Raportorul nu poate fi prezent astăzi, însă doamna Holmeier se ocupă de acest dos, de dosar. Deci te rog, Monica, ai cuvântul și îți mulțumesc din nou că te ocupi de acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, artist Pabrix vă transmite salutări, însă din păcate nu poate fi prezent uh, astăzi aici și în acest moment uh, trebuie să citesc textul dumnealui. Raportorul dorește să mulțumească din nou raportorilor din umbră, consilierilor, secret, uh, secretariatului și juriștilor lingviști pentru activitatea lor excelentă toți ochii sunt îndreptați împotri, uh, asupra noastră și am lucrat sub o presiune extremă de timp pentru a adopta cât mai repede posibil această propunere legislativă deosebit de importantă. Cred, cred că știți cu toții că în data de 6 iulie Parlamentul European a votat pentru acest, acest regulament privind paza europeană de frontieră și de coastă, însă s-a votat doar textul convenit uh, din punct de vedere politic de negocieri. Este o practică comună în situațiile în care calendarul prevăzut este prea scurt pentru a uh, avea o procedură standard de examinare uh, juridică. Pe parcursul în ultimele zile, în ultima perioadă, juriștii lingviști au examinat textul pentru a se asigura de corectitudinea sa juridică. Raportorul este satisfăcut de activitatea acestor juriști lingviști și consideră că acest corrigendum respectă și acordul politic uh, făcut. Și acum depinde de comisie pentru a se asigura că regulamentul va intra în vigoare, că uh, vor, vor fi angajați oamenii respectivi uh, și că statele membre se achită de obligațiile care le revin. Cam atât din partea lui Artist Public și din nou, mulțumiri uh, călduroase colegilor implicați, secretariatelor, uh, secretariatelor uh, și tuturor celor care au participat la acest dosar. Îți mulțumesc, Monica, îți mulțumesc pentru că reușim să finalizăm acest punct important și, dragi colegi, aș dori să trebuie să citesc acest text după intervenția Monicăi, dacă nu vor fi formulate obiecții în uh, comisie, vom, consid- vom considera că uh, corigendumul uh, adoptat astăzi este adoptat și acest corigendum va fi anunțat săptămâna viitoare la, în plenară, conform articolului 231.4 și el va fi adoptat de Consiliu în data de 14 septembrie și iar semnarea este prevăzută la Strasburg uh, săptămâna viitoare, urmând să fie publicată în data de 16 septembrie. Deci mulțumesc din nou uh, Monica, îi mulțumesc uh, colegi pentru, colegilor pentru că au fost prezenți la citirea acestui anunț și am încheiat punctul 7, trecem la punctul 8, diverse. Dacă nu, e, nu avem nimic la diverse, următoarele reuniuni, 12 septembrie la ora 19 la Strasburg, îl vom audia pe candidatul din partea Regatului Unit, Julian King. Vă mulțumesc!